8, uh, raport al doamnei Sofie Intveld. Am uh, plăcerea în acest moment să vă anunț că numai doi vorbitori avem uh, pentru această dezbatere, doamna Intveld și com- domnul comisar. Barnier, după care, nu știu cine știe, poate că s-ar găsi 40 de europarlamentari care se înghesuie la catch the eye. Doamna Invest. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi și cei care părăsiți acum sala. Acest raport a fost adoptat în Comisia Econ cu o largă majoritate și este rodul eforturilor comune, comun, comune ale uh, grupurilor politice. Mulțumesc și raportorilor din umbră pentru colaborarea excelentă. În special, s-a pus accentul pe consumatori. Doamna Cruz, comisarul anterior, a pus accentul pe politicile pentru consumatori și sperăm că și domnul comisar Almunia va proceda la fel. Și astfel am ajuns la prima dintre problemele abordate, cea a cartelurilor. Am discutat pe larg problema celor mai eficiente sancțiuni, corectitudinea uh, amenzilor mari și um, uh, sancțiunile penale. Însă, înainte de a intra în, de, în această problemă, aș dori să vă reamintesc că cea mai bună garanție pentru a scăpa de sancțiuni este să nu se implice în carteluri, pentru că dacă își închipuie că uh, Uh, sunt mai istețe decât uh, autoritățile, uh, atunci, de fapt, nu fac altceva decât să păgubească consumatorii. Este foarte important ca sancțiunile să pedepsească comportamentul neadecvat, însă să, în același timp să încurajeze conformitatea. Trebuie să existe un efect de descurajare suficient de important amenziile mari s-ar putea să nu fie suficient de sofisticate și de aceea am dorit să, ca instrument și de aceea am îndemnat Comisia să vină cu propuneri mai eficiente și mai adaptate. În raport avem în vedere problema responsabilității individuale, transparența și răspunderea firmelor, procese echitabile și dezvoltarea unor standarde europene. A doua problemă fundamentală o reprezintă ajutoarele de stat. În contextul crizei financiare s-a acordat o sumă foarte mare de bani. E adevărat că în situații excepționale e nevoie de măsuri excepționale, să nu trebuie să pierdem din vedere faptul că acordarea de ajutoare de stat are un preț ă, are un impact asupra concurenței și crește datoria publică și deficitul bugetar punând o povară pe umerii viitoarelor generații. De aceea trebuie să justificăm fiecare eurocent care a fost cheltuit în acest sens. Econ îndeamnă Comisia să evalueze aprofundat rezultatele acestor operațiuni de ajutorare de stat excepționale. Am dorit să existe o evaluare a ajutoarelor de stat acordate pentru așa numita redresare ecologică. Noi am uh, primit promisiunea acum doi ani că se va trece la o economie durabilă bazată pe cunoaștere. Și acum vă întreb, banii care s-au dat atunci au dus la rezultatul scontat? cât s-a cheltuit, cine au fost beneficiarii și ce s-a făcut concret pentru redresarea ecologică. De asemenea, e nevoie, domnule comisar, de claritate cu, cu privire la evaluările ajutoarelor de stat și la posibilele uh, efecte de denaturare a concurenței. M-aș referi de asemenea la problema uh, restrângerilor verticale. Știm că există o propunere pentru mai anul acesta. Uh, Comisia și Parlamentul European se implică într-o colaborare strânsă în procesul de revizuire, însă din păcate am citit ultima, am, am aflat despre ultima versiune a propunerii Comisiei din presă. Și n-a fost ușor să, obțin, să, să, se obțină pe cale directă această, acest document. Or, cred că Comisia ar trebui să pună capăt scurgerilor în presă uh, pentru că până la urmă dacă negați acest și dacă negați acest lucru, ne insultați inteligența. Propunerea Comisiei permite discriminare împotriva comercianților cu amănuntul online. Eu aș dori să-mi folosesc prerogativa de raportor pentru a înainta un amendament cerând Comisiei să corecteze această situație pentru că suntem în secolul 21 și trebuie să încurajăm și nu să înăbușim concurența pentru firmele care își desfășoară activitatea pe internet. De asemenea, dorim ca Comisia să efectueze anchete sectoriale pe care le așteptăm de multă vreme și pe care Parlamentul le-a cerut de mai multe ori și dacă Comisia nu vrea să facă asta, am dorit să știm care sunt motivele pentru care refuză. Și în fine, domnule comisar, pe cuvânt chiar e ultima dată, mi s-a spus, e ultima, inter, ultima frază, mi s-a spus că pot să vorbesc patru minute. Domnul președinte, aveți patru minute, poate ați înțeles greșit, nu aveți 140 de minute. Dar vă rog, încheiați. Vă rog, aproape că am încheiat. În fine, salutăm angajamentul domnului comisar Almunia, de a colabora strâns cu Parlamentul în conturarea unei politici de concurență. Criza economică a arătat că este nevoie de o legitimitate democratică mai importantă în aceste politici și din acest punct de vedere, cred că sper că incidentul uh, de la care m-am referit anterior a fost o simplă greșeală. Așteptăm ca Comisia să colaboreze strâns cu Parlamentul în conturarea politicii de concurență, așa cum spuneam și în raport. Așteptăm cu mult interes răspunsul Comisiei. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, the commission, Mr. Barnier. Domnul comisar Barnier, 5 minute. Merci, monsieur le... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în numele colegului Joaquin Almunia să-i mulțumesc doamnei Intveld pentru raportul său referitor la politica în domeniul concurenței pe anul 2008. Și doresc să-i mulțumesc și din partea să mulțumesc și domnilor Buticofer și Bielan, care în calitate de co-raportori de la Comisia ITRE și IMCO au avut și ei o contribuție la pregătirea acestui raport. Doamna Intveld, Comisia a luat notă de faptul că anul acesta în rezoluția Parlamentului se abordează foarte multe subiecte. Pe lângă raportul Comisiei referitor la politica concurenței, este acoperit și raportul Comisiei privind funcționarea și revizuirea regulamentului privind uh, cartelurile. Această uh, rezoluție are două obiective în viziunea Comisiei. Ne permite să ne ameliorăm uh, politica concurenței și, în al doilea rând, această rezoluție va fi o bază pentru Comisie pentru un dialog aprofundat cu Parlamentul și am să-i uh, uh, spun colegului Almunia să se implice cât mai mult în acest dialog cu Parlamentul. Acest dialog este esențial pentru buna funcționare a politicilor, inclusiv pentru politica concurenței. Parlamentul dorește ca concurența să, în ca, să funcționeze în cadrul procedurii de codecizie. Comisia nu poate să modifice dispozițiile din tratat referitoare la temeiul juridic aplicabil la politica concurenței. Suntem însă dispuși să examinăm de la caz la caz dacă se poate aplica codecizia la noile inițiative atunci când obiectivele merg dincolo de obiectivele de competență ale concurenței. Și în acest sens, comisarul Almunia a anunțat în ianuarie că Parlamentul va fi implicat în orice inițiativă legislativă referitoare la cererile de acțiune în despăgubiri introduse de eh, persoane particulare. Comisia consideră că criza actuală poate să justifice o uh, simplificare, nu poate să justifice simplificarea, mă scuzați, în domeniul ajutoarelor de stat și a, al concentrărilor. Comisia este foarte fermă pe aceste principii pentru că ele împiedică orice distorsionare a concurenței, chiar și în perioada de criză. Rămânem însă flexibile în privința procedurilor atunci când este necesar. Anul 2008, în care a început această criză economică și financiară și a fost unul foarte dificil și raportul reflectă acțiunea Comisiei în acest sens împreună cu partenerii internaționali și europeni. Criza a ajuns la punctul culminant în 2009. Capitolul cheie din raportul pe 2009 va fi dedicat concurenței în contextul crizei economice și financiară. Raportul 2009 va fi adoptat în al doilea trimestru al acestui an și va fi prezentat la Parlament de către comisarul Almunia. Cu acea ocazie, Parlamentul și Comisia vor putea să se uh, implice încă o dată într-o dezbatere constructivă. Doamnă Intveld, v-ați referit și la restricțiile verticale în, uh, și anume propunerea dumneavoastră de amendament. În legătură cu acest proiect de amendament, doamnă raportor, Comisia crede că a găsit un uh, echilibru rezonabil. Pe de o parte, scutiri pe categorii, ceea ce permite furnizorului să uh, fie de acord, să se pună de acord în legătură cu distribuitorul, în legătură cu condițiile de vânzare, atât în ceea ce privește vânzarea fizică, cât și vânzarea online. Astfel se pot alege cele mai bune căi de distribuire a produselor și de protejarea imaginii de marcă. Distribuitorul poate să uh, aleagă, iar condiția este ca pe internet să se ofere aceleași condiții ca într-un punct de vânzare fizic, ca să se uh, respecte toate condițiile de utilizare. Astfel se contribuie la politica generală a Comisiei de a promova comerțul online. Και κλείνουμε με το Catch the Eye. Τέσσερις ομιλητές, ο κύριος... Vom uh, încheia cu procedura Catch the Eye. Patru cereri de scriere la cuvânt avem. Domnul raportor a vorbit despre carteluri. Există, să spunem, două chestiuni foarte importante, domnul Kelly. În Irlanda, spre exemplu, acest sector este unul foarte important și pot să vă spun că acest cartel ar putea reprezenta eventual o problemă pentru că, spre exemplu, transportul de vite a înregistrat o creștere în ciuda faptului că există restricții. Practic, putem spune că întreprinderile trebuie să se descurce singure. Ca urmare a acestui fapt, s-a constatat o creștere constată a prețurilor, apoi au și scăzut, au crescut uniform și au scăzut uniform. Și până la urmă diferența de preț între, să spunem, vitele în uh, Irlanda și în uh, Marea Britanie este de până la 115, de la 80 până la 115 euro pe cap uh, de vită. Și mă întreb dacă domnul um, Barnier nu s-ar putea folosi de, să spunem, cu lui rațiile pe care le are pentru a lua măsurile care se impun și pentru a transmite mesajul nostru. Mulțumesc foarte cum, domnul Zvod, domnul Zvod, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să vă întreb câte minute mi-acordați, cred că unul singur, așa că voi fi succint. Vă mulțumesc mai întâi și domnului comisar pentru prezentarea făcută. Cred că controlarea conformității uh, cu dispozițiile din dreptul concurenței este în interesul consumatorilor. De aceea, Iată că pentru prima dată Comisia deschide un capitol privind concurența și protecția intereselor consumatorilor. Noi cerem de multă vreme asta Comisiei. În ce privește problema ajutoarelor de stat și în special cele acordate sectorului bancar, în 2008 această chestiune nu ridica probleme fundamentale, atunci când uh, își efectuează controlele, însă va trebui de acum ca Comisia să fie atentă ca să nu existe denaturări ale concurenței pe piața internă. În al treilea rând, IMM-urile. IMM-urile și sectorul industrial în general trebuie să suporte amenzi în cazul în care încalcă normele. Și în acest sens noi vom susține raportul uh, prezentat. Domnul Sanchez Presedo, raportul privind politica concurenței pe 2008 conține un capitol referitor la carteluri. Pentru prima dată se prevăd amenzi importante și pentru așa zisele înțelegeri și uh, pentru încălcările legislației concurenței. Comisia reușește să atenueze problemele în contextul crizei și vor trebui corectate distorsiunile concurenței apoi. În ceea ce privește sectorul automobil, trebuie să se continue măsurile și de asemenea este nevoie și de o politică a concurenței mai uh, concretă, ținându-se cont și de rolul Parlamentului. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, dragi colegi, domnul Balcitis. În calitate de raportor din umbră, doresc să o felicit pe colega mea, Sofie Veld, pentru că a elaborat un uh, raport de foarte bună calitate. Vorbim de lucruri cărora Comisia trebuie să le acorde o atenție deosebită, și anume ajutoare de stat. În timpul crizei economice se permite statelor membre să ofere ajutoare de stat unor întreprinderi în anumite condiții, iar Comisia de fiecare dată trebuie să verifice dacă aceste ajutoare de stat au fost acordate în mod legal și uh, care a fost rezultatul acestor ajutoare de stat. Firește, trebuie să evităm fragmentarea pieței pentru că acest lucru nu face altceva decât să dăuneze situații economice generale ale Uniunii Europene în, pe plan mondial. În egală măsură se pune problema asigurării uh, unei competitivități a pieței energetice. Avem aceste mici insulițe energetice, ceea ce dăunează bunei funcționări a pieței comune europene. Mm, mulțumesc! Mâine vom relua lucrările, mâine data de 9 martie, începând cu ora 9 până la ora 1, după care de la ora 3 până la ora 19.30, apoi 21.24. Și încheiem cu acest lucru dezbaterea de această seară. Noapte bună!